care este disponibil dacă există observații nu procesul verbal este aprobat am uh, de făcut un anunț which i will read in english pursuant